Meine Damen und Herren, ich darf... Doamnelor și domnilor, doresc să vă spun următorul lucru. Este onoare pentru mine să vă pot comunica că premiul Saharov pentru libertate spirituală în anul 2012 este acordat următoarei persoane. Doamna Nasri Sutude și domnului Jafar Panahi din Iran, sunt uh, laureații acestui premiu în urma votului unanim a conferinței președinților. Sunt durch einstimmigen Beschluss der deci, după cum am spus, conferința președinților a, a hotărât în unanimitate acordarea acestui uh, premiu acestor două persoane. Acest premiu reprezintă o sol, solidaritatea noastră și exprimă de asemenea admirația față de două persoane care nu doresc, care nu se lasă influențate de încercările de intimidare din uh, Iran și care uh, s-au dedicat libertății. Nasrin Sutudei s-a implicat pentru apărarea drepturilor omului, drepturilor jurnaliștilor, drepturilor uh, activiștilor din opoziție. Datorită acestor fapte curajoase, dumnea ei a fost uh, separată de familia proprie. A fost acuzată cum că ar fi uh, făcut propagandă împotriva conducerii statului, că ar fi a, uh, amenințat siguranța statal, statului și, drept urmare, a fost condamnată la 11 ani de închisoare. Domnilor și domnilor, dacă lupta pentru libertate, pentru drepturile omului, pentru uh, libertatea de expresie, pentru dreptate în, pro- în procedurile penale reprezintă un atac asupra siguranței naționale, atunci noi îi sprijinim pe acești oameni în uh, Uh, atacul lor asupra siguranței naționale a unui regim care nu reprezintă drept, care nu uh, apără și nu respectă drepturile omului. Și uh, premiul acordat doamnei Sutudei reprezintă un mesaj clar, cred, adresat Iranului. Domnilor și domnilor, Jafar Panay este unul dintre cei mai cunoscuți uh, regizori de film din Iran Filmele dumnealui portretizează în mod uh, viu um, această țară. De fiecare dată când vine vorba de un bun portret, uh, dumnealui prezintă atât părțile bune, dar și cele mai puțin bune a Iranului. Însă este foarte clar că un regim întotdeauna se teme de realitatea concretă care este prezentată. Și, drept urmare, domnul Panai a trebuit să, uh, să fie, să-i se ia până la urmă vocea, dar și dumnealui reprezintă și apără valorile importante pentru Uniunea Europeană. Și îi transmitem următorul mesaj, nu sunteți singuri și eu sper ca în decembrie să poată veni ambii la Strasburg să își uh, primească premiile și cer autorităților uh, iraniene să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a face acest lucru posibil. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în acordarea premiului Saharov în acest an și doresc să vă spun, doamnelor și domnilor, eu sunt activ în acest Parlament din 1994 și din 1994 m-am uh, implicat în acordarea acestui premiu în uh, diferite calități și pot să vă spun că niciodată conferința președinților în unanimitate Uh, nu a hotărât acordarea acestui uh, premiu. Cred că discuția conferinței președinților a durat cam 3 minute în această dimineață și mi-aduc bine aminte de alte discuții pe care le-am avut în uh, trecut și acest lucru ne arată foarte clar, domnilor și domnilor, că există o dorință puternică în acest Parlament Uh, de a premia pe doamna Sutadi și pe domnul Panahi. Doresc să uh, vă mulțumesc pentru atenție și să felicit din nou pe acești doi laureați. Herr Kollege Kellenen hat um das Wort gebeten. Domnul Kellenen dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că salut uh, acordarea premiului Saharov și e bine că a existat o unanimitate pentru acești dizidenți iranieni curajoși. Însă știți că mă îngrijorează și un alt aspect al uh, situației din Iran. În același timp cu acordarea premiului, o delegație de europarlamentari mâine va pleca pentru a avea convorbiri tocmai cu regimul iranian pe care îl condamnăm prin acordarea premiului Saharov. Domnule președinte, cred că este o decizie nefericită și chiar și în, acest, în acest moment, uh, când poate este târziu, delegația, după cum știți, nu este transversală, ci mai ales uh, compusă din grupurile de stânga. Știu că ei apără drepturile omului, dar probabil că vor fi înșelați de autoritățile iraniene și că va avea câștig de cauză propaganda regimului. Uh, salut acordarea premiului, dar eu cred că trimitem uh, semnale amestecate la două săptămâni după ce miștii noștri de externe au hotărât să impună sancțiuni încă și mai severe asupra Iranului. E o greșeală comisă de Parlamentul nostru și cred, sper că colegii noștri se vor gândi de două ori înainte de a ciocni o cupă de șampanie cu regimul iranian. Vă mulțumesc, domnule Callanan. Nu trebuie să discutăm astăzi uh, această, acest punct. Conferința președinților a hotărât în legătură cu această delegație și poate ar fi trebuit să amintiți acest lucru, dar conferința președinților a hotărât în urmă cu câteva minute că această delegație trebuie să aibă loc pentru că va transmite felicitările celor doi uh, laureați și dacă autoritățile iraniene vor împiedica delegația noastră, atunci uh, vizita va fi uh, oprită, se va pune în capăt imediat. Și acest lucru a fost hotărât de către conferința președinților. Vă mulțumesc, doamna Lochbilar. Sper că nu doriți să luați uh, cuvântul în legătură cu acest punct, pentru că sper că am clarificat situația. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am, dor- am dorit să spun că în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului am discutat despre cererea activiștilor care respectă, care luptă pentru drepturile omului din Iran să vizităm Iranul pentru a îi sprijini în demersul lor. Vă mulțumesc. Domnilor Doamnelor și domnilor, v-am uh, comunicat care au fost hotărârile conferinței președinților. Este frumos când uh, putem avea un efect uh, imediat, însă nu, cele spuse de dumneavoastră, domnule Calena, nu sunt într o tot adevărate. Sper că am clarificat situația. Ok. Sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen. Doamnelor și domnilor, Ajungem la voturi și începem cu votarea a șase